ei aici. Doamnelor și domnilor, există mai multe anunțuri, mai multe comunicări ale președintelui. Ca urmare a um, suspendării ședinței de pe 7 iulie 2011. Um, procesul verbal adoptat uh, atunci uh, vă stă la dispoziție. Există uh, comentarii, observații legate de acest proces verbal? Văd că nu se consideră deci adoptat. Ca urmare a regulii 211 alineatul 3,